textului vom verifica. Putem scrie asta în procesul verbal. Întrerupem aici uh, dezbaterile. O zi bună și drum bun. Se suspendă ședința.